Dau cuvântul autorului, domnul Lange. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, stimate colege. Am negociat mult cu statele africane astfel încât să avem niște acorduri de parteneriat astfel făcute încât să fie pregătite de semnare și ratificare în Parlament. Ne dorim acestea pentru că, în realitate, dezvoltările economice ale partenerilor noștri din Africa pot să consolideze dezvoltarea regională. Și știm, mai ales în ceea ce privește Africa de Vest, sunt foarte multe state acolo dependente de export și nu, se, nu există reguli suficient dezvoltate regionale acolo. Și de aceea avem foarte multe sisteme asimetrice, avem mecanisme de apărare introduse, există Există domenii delicate care, delicate care au fost lăsate în afara acordurilor și ne dorim ca regulile să fie consolidate, acesta e obiectivul nostru, cred că acest lucru este foarte clar. Și vedem că 80% din semințele de cacao pe care le consumăm vin din Africa de Vest, dar doar 4% din ciocolată vine de acolo și e clar că e nevoie de creștere economică și aici. Dar, tot vorbind despre Africa de Vest, aici reies și niște întrebări în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Din nou despre cacao. Știu că la, știm că la recoltarea boabelor de cacao sunt folosiți copii. Aceasta e regula, copiii lucrează. Și ceva mai urât nici nu îmi pot închipui, pentru că consumăm ciocolată care a fost, să consumăm ciocolată care a fost făcută prin munca copiilor. De aceea trebuie neapărat să ne ocupăm de dezvoltarea durabilă, mai ales în ceea ce privește Africa de Vest și aici trebuie să cadă accentul nostru. Și aici intervine o curiozitate, un joc avem deja un acord de parteneriat închis, semnat, în ceea ce privește munca. Și Colegul meu, David Martin, e expert în acest domeniu. Și acolo există și un acest capitol în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și mai ales pe acest capitol avem niște trimiteri foarte pozitive. Dar dacă e să facem o comparație cu Africa de Vest, vedem că acolo vedem foarte multe pagini albe. Și de aceea avem și atât de multe întrebări. Cum putem să ne asigurăm în ceea ce privește drepturile omului, drepturile angajatorilor, cum ne putem noi asigura că acestea vor fi respectate. Pentru că există clar normele OMC și în ceea ce privește munca forțată a copiilor și aceasta este atinsă sub același cadru. O a doua întrebare are de a face cu acest comitet consultativ mixt care ar trebui să fie înființat și aici ne lipsesc în acord niște îndatoriri foarte clare. Și aici există o diferență foarte mare față de alte acorduri pe care le avem. Și atunci, la definirea acestor îndatoriri, trebuie să ne gândim ce resurse va avea acest comitet consultativ, cum arată procedurile. Cum se va ține cont de părți terțe? Cum se va ține cont de OMC? Și apoi cum arată și rezolvarea disputelor, ce fel de mecanisme intervin aici. Și toate acestea se leagă de cea de-a doua întrebare a mea. A treia e una de principiu și anume cum își dorește Comisia, în ansamblu eu, DG Trade, dar și Serviciul de Acțiune Externă, cum își doresc să se asigure că organizațiile civile sunt uh, și ele parte și să va ține cont de ele. Și, bineînțeles, ne dorim să vedem și un calendar pentru aceste trei elemente. Pentru că dacă vorbim de o ratificare în ceea ce privește acordul de parteneriat economic cu Africa de Vest, trebuie să ne asigurăm că și componenta de dezvoltare durabilă este acolo. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Comunicarea Trade for All pe care v-a prezentat-o Comisia anul trecut subliniază angajamentul de a ne asigura că acordurile comerciale livrează rezultate concrete, în special în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și că valorile noastre sunt promovate întotdeauna în relațiile noastre comerciale. Același lucru este valabil și pentru acordurile de parteneriat economic. Acestea sunt ancorate în principiile și prevederile acordului de la Cotonou. Aceasta înseamnă că obiectivul de dezvoltare durabilă uh, include toate componentele de mediu, socială și economică include și elementele de drepturile omului ale acordului de, uh, de la Cotonou și standardele privind uh, dreptul muncii și protecția mediului. Aceste principii vor sta la baza parteneriatului economic uh, cu țările din Africa de Vest. Pentru a ne asigura că acest acord uh, EPA își atinge ambițiile, Comisia Europeană va acorda o atenție deosebită monitorizării, inclusiv a aspectelor de dezvoltare durabilă. Va exista un observator uh, comun care va evalua impactul uh, acestui acord de parteneriat economic, inclusiv în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește calendarul de implementare, acesta este un acord pe termen lung care va fi revizuit în comun odată la 5 ani. Astfel, părțile vor evalua în comun progresele și vor uh, aborda provocările care persistă. Noi vom acorda o atenție deosebită standardelor uh, de muncă, protecției mediului și drepturilor omului. Și în funcție de rezultatele monitorizărilor și evaluărilor se vor lua măsuri specifice. Aceste măsuri uh, trebuie să uh, ducă fie la consolidarea acestui acord, fie la modificarea sa în ceea ce privește respectarea angajamentelor uh, esențiale, inclusiv uh, cele care țin de drepturile omului și dreptul muncii, Comisia va folosi mecanismele și instrumentele din acordul de la Cotonou. Și începem uh, cu un dialog uh, politic uh, cu privire la măsurile uh, corespunzătoare, inclusiv uh, măsura de ultimă instanță de suspendare a preferințelor comerciale. Uh, părțile interesate au un rol uh, important în monitorizare noi am început uh, pregătirile uh, cu Africa de Vest pentru instituirea unui uh, comitet consultativ comun care are reprezentanți din societatea civilă. Prevedem uh, sprijin financiar pentru aceste instituții, inclusiv pentru Comitetul Consultativ. Comisia are posibilități de alocare de fonduri în cadrul instrumentului de parteneriat și fondului de dezvoltare. Uh, EPA prevede în mod clar că acest comitet consultativ va lucra împreună cu Consiliul EPA sau din proprie inițiativă și va face recomandări cu privire la toate chestiunile care cad sub incidența acestui acord de parteneriat părțile în Consiliu vor analiza toate chestiunile care au legătură cu EPA și vor analiza posibilitatea aplicării de infracțiuni sau alte măsuri. Comisia va ține cont de contribuțiile societății civile în acest context instituțional și va face modificările de politică necesare când va fi cazul noi uh, vom uh, lua în considerare toate chestiunile în toate sectoarele relevante pentru EPA și, bineînțeles, această, acest demers necesită cooperare, parteneriat și coerență la nivel de politici și un rol central pentru actorii de la nivel național, dar și pentru cei din Africa de Vest. Ar fi foarte bine dacă Parlamentul European ar începe încă de pe acum să uh, demareze pregătiri cu țările din Africa de Vest de îndată ce acest acord intră în vigoare, pentru că veți uh, putea contribui semnificativ la monitorizarea implementării uh, acestui acord și ar fi uh, un instrument valoros pentru noi la Comisie, astfel încât dialogul cu privire la implementare să fie unul constructiv. Vă mulțumesc foarte mult și sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Începem acum intervențiile în numele grupurilor politice. Din numele PPE, domnul Caspari, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele luni, în economie cu ceea ce vine spre Europa și atunci observăm Africa și știm ce se întâmplă acolo și că e nevoie să îmbunătățim condițiile de viață ale oamenilor din Africa. Trebuie să facem tot ce putem, ce ne stăm puteri, prin acorduri de parteneriat economic nu putem rezolva toate problemele, dar ne putem aduce aportul spre o rezolvare și de aceea eu îmi doresc ca acest acord să fie uh, pus în funcțiune cât mai rapid în cât mai multe state. Aș dori să vorbesc de mai multe aspecte pe care le-a atins deja colegul meu, domnul Lange, lucruri care arată altfel în acest acord de parteneriat economic față de cel care e deja în vigoare. De ce sunt unele lucruri altfel? Cine le-a schimbat? Cred că acest lucru e important, mai ales pentru poziția de negociere a Uniunii Europene, care a avut o poziție destul de slabă. Uh, sau probabil vine de la partenerii noștri de negocieri din Africa care au al, o altă perspectivă în aceste țări. Ar trebui să ținem cont și de așa ceva. Un astfel de acord de parteneriat economic poate să intre în vigoare doar dacă ambele părți se înțeleg. Ce m-ar mai interesa, doamnă comisar? Vă folosiți în această săptămână de ocazia pe care o aveți, așa anume președintele nigerian se va afla miercuri aceasta alături de noi, ca să discutați cu el și să discutați despre următoarea rundă de negocieri în ceea ce privește acest acord de parteneriat economic. Mulțumesc! doamna Clinton darling socialiști și democrați. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În toamna anului trecut, doamnă comisar, ați anunțat noua politică comercială a Uniunii Europene și ne spuneați că dezvoltarea durabilă și drepturile omului vor fi menționate în toate acordurile noastre comerciale, însă acum discutăm acord comercial cu Africa Occidentală și acolo dezvoltarea durabilă nu a fost luată în calcul. Clar, în materie de drepturile omului, de dreptul muncii, de protecția mediului. Aceste lucruri sunt esențiale. Implicarea societății civile este esențială în acest sens. În acest acord nu apar instrumentele care ar putea stimula traducerea în practică a acestor drepturi. Uniunea Europeană a reușit să includă această componentă în toate acordurile încheiate în ultimii 10 ani. Partenerii noștri africani doresc o relație echilibrată, bazată pe respect reciproc. Asta presupune că ei vor respecta aceleași standarde de monitorizare pe care le aplicăm în relația cu restul lumii. E nevoie de îmbunătățiri. Vă rugăm. Uh, domnul Gherike, un minut din partea ECR. Mulțumesc. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru inițiativa de a discuta acest subiect și în calitatea mea de coordonator în ceea ce privește relația cu statele AKP, nu pot decât să fiu de acord. În aproape toate grupurile politice nu prea uh, aude nimeni cu plăcere acest termen, fair play, care e bun doar când vorbim despre fotbal, însă și în cadrul comerțului e nevoie de el. Și noi, Europa, spunem că suntem o familie bazată pe valori. De aceea eu cred că acest lucru este foarte important și mă bucur că și dumneavoastră ați spus acest lucru, doamnă comisar. Facem noi totul, astfel încât să avem un acordul de parteneriat economic cu Africa de Vest, dar și în alte acorduri, astfel încât să ne asigurăm că totul este echitabil. Avem nevoie oare pe viitor de altfel de astfel de acorduri și mă refer aici și la comerțul echitabil, bineînțeles. Și dacă ne dorim, împreună putem. Mulțumesc, Ferreira, la... Mulțumesc domnul Ferreira, un minut din partea GUE. Comisaria, vamos ser claros Vă mulțumesc. Trebuie să vorbim foarte clar. Negocierile în ceea ce privește acest uh, acord de uh, parteneriat economic, așa cum se numește acum, e de fapt un acord în ceea ce privește comerțul echitabil. De mai mult de 10 ani negociem deja cu aceste țări din Africa de Vest, dar acestea nu sunt semnate și întregul proces este pus în pericol. Protejați aceste state care în continuare nu pun în aplicare valorile noastre. Și atunci ajungem la un nou val de umilire. Lucrurile sunt de așa manieră încât doar dacă există presiune foarte mare din partea Uniunii Europene și o presiune exercitată timp de mulți ani, doar atunci se gândesc astfel de țări să respecte și ele condițiile. Și cred că e vorba aici și de o conștiință pătată a unora care nu vor să respecte aceste reguli. Mulțumim, doamna Keller. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați subliniat încă o dată că drepturile omului trebuie să fie în centrul strategiei comerciale a Uniunii Europene. Sunt perfect de acord cu acest lucru, dar cum facem asta? Și cred că în aceste acorduri de parteneriat economic nu reușim să includem cu succes uh, dimensiunea drepturilor omului într-un mod foarte ferm pentru că aceste elemente și aceste clauze esențiale abia că au fost folosite în trecut și atunci cum ne putem asigura că aceste clauze vor fi cu adevărat puse în aplicare? Adesea, uh, monitorizarea nu a funcționat în sensul asigurării drepturilor omului. Așadar, cum ne vom asigura că drepturile omului sunt incluse uh, în acest acord uh, într-un mod ferm și sunt aplicate în cadrul sancțiunilor? acțiunilor despre care vorbiți și cred că există câteva neajunsuri în acest capitol privind dezvoltarea durabilă. Cred că este aceasta o problemă, însă m-aș bucura să ascult sugestiile dumneavoastră despre cum să dăm mai multă forță acestor uh, sancțiuni și acestor prevederi privind drepturile omului. Mulțumesc, domnul Fielner, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. adesea stânga discută aceste negocieri de parcă Europa ar forța amărâtele de state partenere să accepte abordarea noastră. Situația e alta, e un acord pe care îl semnăm cu toții. cei din partea stânga sălii sunt nemulțumiți că statele din Africa nu vor să respecte cerințele noastre. Însă comerțul este un instrument de luptă împotriva sărăciei, un instrument de promovare a dezvoltării durabile. Și atunci întrebarea e, vrem o Africă mai bogată sau una mai săracă? vor fi mai bogați dacă semnează acordul. Eu cred în efectele pozitive ale liberului schimb. Mulțumim! Ați vorbit deja, îi dau acum cuvântul domnului David Martin, un minut. Thank you very much, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am avut uh, privilegiul să fiu uh, raportor uh, pentru acordul de parteneriat economic pentru Cariforum și cred că acesta poate servi drept referință sau punct de reper. Și așa cum a spus și uh, doamna comisar, uh, în loc să avem uh, un capitol detaliat pe care îl avem în CARIFORUM, în acest acord pentru Africa de Vest se va face referire la acordul de la Cotonou, însă în curând acordul de la Cotonou va expira și atunci cum se va putea aplica acest acord de parteneriat economic în viitor și cum vedeți expirarea acordului de la Cotonou în legătură cu viitorul acord Uh, EPA pentru Africa de Vest. Sunt de acord cu Ska Keller că monitorizarea nu a avut succes până acum, însă salut angajamentul uh, doamnei comisar um, că va acorda finanțarea necesară pentru acel observator de monitorizare. Uh, este adevărat că până acum nu s-a întâmplat acest lucru, dar dacă de acum se va întâmpla așa, va fi bine. Mulțumesc, doamna Arena, în procedura Catch DI. Este prima dintre cei doi vorbitori de la Catch DI. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări. Prima deja a fost pusă de David Martin. E vorba de trimitere la acordurile la Cotonou și această mențiune la dispozițiile relevante din acordul la Cotonou. Aici, dacă se vorbește de dispoziții relevante, cred că asta deschide calea spre o interpretare juridică uh, distinctă și atunci, care este temeiul juridic pentru a trece la dialog și pentru a uh, opera eventuale sancțiuni? Apoi, care sunt avantajele pentru statele africane? Printre uh, statele din Africa de Vest, 12 din 16 sunt acord, state care nu au astfel de acorduri și celelalte sunt SPG. South Central a calculat dirigent, diferența între regimul APE și SPG și a concluzionat că pentru majoritatea statelor din Africa de Vest pierderile fiscale depășesc câștigurile. Și atunci de ce au interesul să semneze la de acord? Și apoi, poziția Nigeriei, care în prezent se opune în prezent, înțelegem că se opun pentru că s-ar înregistra o scădere a PIB-ului 7 miliarde mai puțin ca să la buget. Cum vedeți relația cu Nigeria. Domnul Marias, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că negocierile în ceea ce privește acest acord de parteneriat economic cu țările din Africa de Vest este foarte important, dar bineînțeles că trebuie să fie îndeplinite anumite condiții. E important să existe acest capitol privind dezvoltarea durabilă. Apoi, o colaborare între țările din regiune și aceasta este foarte importantă. Doar așa se poate ajunge la dezvoltare. Apoi, dumneavoastră, nu există de acolo, există atât de mulți um, refugiați, n-am mai avea atât de mulți refugiați care vin spre Europa dacă ar exista o dezvoltare durabilă. Și ne așteptăm să existe niște rezultate concrete și în ceea ce privește fluxurile de uh, migranți, pentru că ar put, am putea să ne confruntăm și cu migranți din această regiune. Apoi, mai am o întrebare legată de respectarea drepturilor omului. Și de acest aspect trebuie să ne ocupăm. Vorbim aici de încălcare și trebuie neapărat să insistăm să nu se mai întâmple așa. Mulțumim! Am încheiat această scurtă listă CatchDI și revenim la dumneavoastră, doamnă comisar Mastro. Mulțumesc foarte mult! Comerțul este într-adevăr un instrument uh, deosebit de eficient în lupta împotriva sărăciei, combinat cu ajutorul pentru dezvoltare și alte instrumente politică externă, poate contribui în termen real la îmbunătățirea condițiilor de viață, la crearea de locuri de muncă pentru cetățeni. Aceste acorduri sunt asimetrice. Noi îmi da de deschidere, dar nu le cerem și lor să-și deschidă piețele în aceeași măsură pentru că știm că acolo sunt sectoare extrem de vulnerabile, sunt uh, sectoare în care e nevoie de o perioadă mai lungă de timp, dar vrem ca aceste state să-și diversifice economia. Domnare, Aren, am fost în Nigeria înainte de Crăciun și am discutat cu multe persoane de acolo și cred că, într-adevăr, Nigeria ar avea enorm de mult de câștigat. Tocmai pentru că au probleme economice în prezent, pentru că asta i-ar ajuta să-și diversifice economia ar putea într-adevăr să facă progrese și noi am putea sprijini pe această cale ca să aibă, de exemplu, standarde și calificări pentru producție, de exemplu, în agricultură. Am putea sprijini și integrarea regională, o chestiune esențială în aceste acorduri, dimensiunea regională și dimensiunea de dezvoltare. Împreună cu colegul Nimița vrem să ne asigurăm că există și multă, un volum mare de asistență prevăzută în aceste acorduri. Sunt pe deplin de acord cu ce spunea doamna Keller. Am fi putut face mai multe și putem face mai multe pe viitor. Nu e totdeauna ușor, dar încercăm să găsim o cale. Uniunea Europeană începe cu dialog, nu începe cu sancțiuni. Dacă începe cu sancțiuni, sancțiunile nu pedepsesc uh, regimul autorității, ci oamenii de rând în ultimă instanță. Vrem, prin urmă, un dialog, vrem să existe un forum de discuții, angajament cu societatea civilă, sigur, la sfârșit se pot impune și sancțiuni, dar până acolo sunt mulți pași. Partenerii noștri din regiunea respectivă n-au fost dispuse să meargă atât de departe pentru că am fi vrut noi în materie de formule de dezvoltare durabilă. De aceea avem această clauză rendezvous în care spunem să vedem dacă eventual vom putea merge mai departe pe această cale, dar oricum noi acordăm o atenție specială până în aplicare monitorizării în materie de dreptul, drept al muncii, protecția mediului, drepturile omului în diferitele forme pe care le creăm pe această cale și Parlamentul European va avea un rol important de jucat. Cotonou, într-adevăr, domnule Martin, va expira și o să vedem ce se întâmplă după acordul la Cotonou, însă dispozițiile din acest acord încă sunt valabile și principiile nu se vor modifica orice se întâmplă cu acest acord. Și de asemenea și acest acord la Cotonou presupune monitorizare, dialog pe marginea drepturilor omului și așa mai departe. Considerăm prin urmare că toate contactele pe care le-am avut cu țările și din zona ACP și din, din Africa Occidentală uh, sunt un proces în desfășurare, un parteneriat care va oferi avantaje tuturor celor implicați, din, statele din Africa de Vest, dar toate statele ACP de altfel, pentru că li se va permite să-și dezvolte economia, să creeze locuri de muncă și să promoveze o integrare sporită a regiunilor. Integrarea regională este o mare problemă în această zonă a lumii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Închidem